Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. În primul rând, uh, țin să-mi cer scuze în numele domnului Danjan. Dumnealui nu a putut să vină astăzi aici. Are niște probleme și angajamente din cauza cărora nu a putut să vină astăzi aici. În ceea ce privește limbile disponibile, următoarele limbi nu vor fi translate, știți, traduse, mă scuzați, daneza, suedezia, malteza, cehia, slovacă și estona, acestea nu se vor bucura de servicii de interpretare. Regula de procedură, avem doar uh, limbile membrilor cu drepturi de pline, acestea sunt prioritare pentru interpretare. De asemenea, reuniunea este transmisă pe internet. Și aș vrea să vă spun că reuniunea biroului uh, extins, prevăzută la sfârșitul zilei de astăzi, va avea loc pe 15 noiembrie la Strasburg. Aveți comentarii, observații? Nu? Atunci adoptăm ordinea de zi. Acum aș avea câteva comunicări, conform regulii de procedură 192 alineatul 2. Subcomisia va delega anumite decizii privind funcționarea sa, cu excepția votului privind rapoartele, avizele și amendamentele, care deocamdată țin de responsabilitatea Comisiei AFET. Vi se reamintește acest lucru în numele conferinței președinților de comisii. Următoarea ședință va avea loc pe 29 noiembrie, o reuniune destul de um, intensă. Ambasadorul Amt Lamara, comisarul pentru pace al Uniunii Africane va veni aici, de asemenea și domnul Nicolas Escott de la SEAE care se ocupă de Africa ar putea să vină, de asemenea domnul Fabia va veni, domnul Lopez Blanco, director de la SEAE care se ocupă de Africa Centrală și Occidentală, domnul Gil de Kerkhoff, coordonatorul contraterorism pentru regiunea Sahelului din partea Uniunii Europene, de asemenea Major General Johan Bot, comandantul uh, transporturilor aeriene. Mi se va alătura. Pe 29 avem de asemenea o audiere privind dreptul de asociere în ceea ce privește forțele armate ale statelor membre și profit de ocazie pentru a invita pe toți membrii și pe toți cei care sunt interesați de acest eveniment să participe. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu veți ridica obiecții, consider procesul verbal ca fiind aprobat. Dragi colegi, astăzi îi urăm bun venit secretarului general adjunct pentru operațiuni de la NATO, domnul Richard Froch. După cum știți, în urmă cu 10 zile, operațiunea protecției unificată din Libia s-a oprit conform rezoluției Consiliului de Securitate ONU pentru a-i proteja pe civili de forțele colonelului Gaddafi. Uh, acesta a fost scopul operațiunii care a durat timp de câteva luni. Multe s-au spus despre posibilele învățăminte trase de pe urma acestei operațiuni reușite din punct de vedere militar, dar și în ceea ce privește obiectivele stabilite de ONU. Aceste învățăminte, bineînțeles, vor uh, fi dezbătute și la următorul summit NATO de la Chicago în mai 2012. Parlamentul European a urmărit evoluția situației din Libia cu mare atenție. Președintele Parlamentului Buzek a făcut o vizită în Libia acum câteva zile, iar o delegație ad hoc de la AFET și de la SEDE vor vizita această țară cât mai curând, sperăm. Pe lângă învățămintele pe care le putem trage din punct de vedere militar și politic, mai ales în ceea ce privește luarea de decizie în cadrul alianței, am dorit deci să avem uh, părerea dumneavoastră în legătură cu eforturile de a stabiliza Libia. În uh, domeniul reformei uh, forțelor de securitate, al gestionării frontierelor și dezarmării. Și bineînțeles Uh, reintegrarea foștilor combatanți. De asemenea, se pune și problema um, um, combaterii proliferării armelor, a acelor manpad, rachete manpad, care pot fi purtate de persoane. Înainte de a vă da cuvântul, domnule Froh, aș vrea să vă spun că sub comisia noastră a început redactarea unui uh, raport privind impactul crizei financiare asupra sectorului apărării. Domnul Lizec este aici. Principala problemă este echivalentul european al conceptului de apărare inteligentă de la NATO, deci o punere la oaltă a forțelor. Uh, cu siguranță că nu vă va surprinde faptul că pe noi ne interesează foarte mult această chestiune, mai ales uh, problema legată de um, soluționarea problemei uh, ridicate de lipsa de uh, capa, capacități uh, care s-au văzut în timpul operațiunilor. Domnule secretar general adjunct, aveți cuvântul. Mulțumesc doamnă președinte. E o adevărată plăcere să fiu aici și vă mulțumesc pentru invitația de a vă informa în legătură cu Libia. Când mi s-a cerut să vin aici, în urmă cu câteva săptămâni, operațiunea protecție unificată din Libia era încă în curs. Regimul Gaddafi încă îi amenința pe civili, iar sfârșitul crizei, care a început în februarie, nu putea fi prevăzut. Astăzi, Libia e o țară liberă. Luptele pe teren s-au oprit, iar Consiliul Național de Tranziție e în curs de a înființa un guvern, iar operațiunea Protecție Unificată, așa cum a spus doamna președinte, s-a încheiat. A început perioada de tranziție, o perioadă cu provocări uh, serioase la care mă voi referi. Însă credem că Libia poate trece printr-un proces de reconciliere și reconstrucție și credem că poate deveni o țară stabilă și democratică. De aceea acum este momentul ca reprezentanții comunității internaționale să se gândească la reacțiile cele mai adecvate la criza din Libia. Vă voi face câteva reflexii în legătură cu ceea ce trebuie făcut după încheierea operațiunii protecție unificată. Mă voi referi și la modul în care s-a desfășurat această operațiune, mă voi referi la colaborarea cu Uniunea Europeană. Știți cu siguranță că situația pe teren, de pe teren a dus la intervenția comunității internaționale în Libia. Activitatea diplomatică intensă și uh, rapiditatea cu care s-a s-au adoptat rezoluțiile 1970 și 1971, deci toate acestea au fost ceva fără precedent. Dacă e să ne gândim la criza Balcanilor din anii 90, de data aceasta s-a reacționat rapid, atât pentru a condamna evenimentele, dar și pentru a sprijini măsuri concrete pentru a împiedica regimului Gaddafi să-și continue campania ucigașă împotriva propriului popor. Măsurile adoptate de, Consili- de rezoluția ONU de impunere a unei zone de nesurvolare și autorizarea de a folosi toate mijloacele necesare pentru a-i apăra pe civili au fost luate rapid. Mandatul stabilit în 1973 a devenit astfel uh, uh, un instrument de a proteja civilii. Există niște criterii clare pentru acțiune. În primul rând, un temei juridic clar. În al doilea rând, un sprijin regional și, în al treilea rând, o nevoie demonstrabilă de intervenție. Circumstanțele din martie uh, ne-au arătat că cele trei criterii se întruneau. În timpul operațiunii și după ne-am consultat cu ONU, cu UE și cu Liga Statelor Arabe. Poate că ar trebui să reamintim că NATO a început un proces uh, în amonte în legătură cu eventualele acțiuni uh, care ar putea fi necesare. Deci chiar înainte de adoptarea rezoluției 1973 am cerut să se lanseze operațiune umanitară la cererea ONU, ICNUR, iar uh, zona de nesurvolare de atunci a fost cerută. Operațiunile s-au îndeplinit odată cu cele de protecție ale civililor. În ceea ce privește legăturile cu UE, am avut contacte uh, strânse tot timpul, de asemenea reuniuni informale cu Consiliul Alianței Nord-Atlantice și de asemenea s-au comparat notele informative în ceea ce privește planificarea de dinainte de intervenție și posibilele scenarii după prăbușirea regimului lui Gaddafi. După luarea rezoluției 1973, mai multe state membre UE au uh, întreprins acțiuni. În cadrul operațiunii Odyssey Dawn. Operațiunea protecție unificată a fost complexă, cu trei misiuni diferite – peste 20 de nave în Mediterană au fost implicate, peste 200 de avioane de tot felul, de la mai multe națiuni, iar operațiunea a avut loc peste, pe o zonă care depășea 1000 de kilometri. Au participat și cinci parteneri din afara NATO, din regiune, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Marocul, precum și Suedia. Acești parteneri au dat active valoroase și au sprijinit uh, principiul unui, uh, unui ajutor regional. Operațiunea Protecție Unificată a avut o misiune foarte dificilă și anume să se iau toate măsurile necesare pentru a împiedica atacurile și amenințările la adresa civililor. Inițial asta a însemnat să împiedicăm forțele lui Gaddafi să atace civilii uh, libieni din Benghazi cu tancuri și artilerie grea. De asemenea, a trebuit să facem față unităților militare care asediau orașul Misra. A însemnat să um, punem capăt rețelelor lor de uh, coordonare pentru a împiedica atacurile. În timpul operațiunii am avut peste 3000 de uh, transporturi de nave în Mediterană. Am făcut asta pentru a inspecta navele. 11 nave uh, Uh, au fost împiedicate să ajungă în portul lor. Pe teren am reușit să distrugem uh, mii de ținte, deci peste 5.000 de ținte. În ceea ce privește asistența umanitară, peste 4.000 de mișcări terestre, aeriene și marine au fost detectate pentru a împiedica acțiuni. În total, NATO a raportat Națiunilor Unite tot ceea ce se întâmpla pe teren, așa cum cere ICNUR. Însă au existat două limitări la operațiune. Niciodată forțele străine nu au fost pe teren sub comanda NATO a existat o cerință absolută de a, minimi, de a minimiza orice daune asupra civililor. Atacurile aeriene s-au făcut uh, în mod precis, uh, încercând să eliminăm orice daune uh, complementare. Deci nu au existat victime civile deși suntem gata să se facă anchete, deoarece au existat acuzații în acest uh, sens și Tribunalul Penal Internațional se poate implica dacă va fi nevoie. Deci, pe lângă faptul că am vrut să evităm uh, pagubele asupra civililor, am încercat să protejăm infrastructurile civile, cum ar fi de apă și uh, infrastructura de uh, producție petrolieră, care niciodată nu a fost țintită. Acțiunile noastre au avut ca rezultat uh, slăbirea forțelor lui Gaddafi, care treptat au pierdut din teritoriul pe care îl aveau și niciodată indivizii, inclusiv Gaddafi, nu au fost intiți de către uh, NATO. Operațiunea protecție unificată a fost de extrem de reușită. Marea majoritate a libienilor uh, vor spune cum acțiunile NATO au dus la salvarea a mii de viațe. Mandatul ONU a fost uh, respectat, practic, uh, literă cu literă. Consiliul Atlanticului de Nord a încheiat operațiunea protecționificată pe 31 octombrie. Decizia de a încheia Operațiunea a fost luată după evaluarea amenințărilor la adresa civililor. S-a considerat că această amenințare nu mai există și că țara se stabilizase suficient, dat fiind că acel Consiliu Național de Tranzacție controla majoritatea zonelor urbane. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o nouă rezoluție 2016 privind toate uh, măsurile care fusese luate în uh, rezoluția 1973. Operațiunea protecție unificată s-a încheiat, prevederile privind embargoul asupra armelor sunt însă în vigoare și pot fi uh, uh puse în aplicare fie individual, fie în coaliție operațiunea, protecție unificată și sprijinul NATO față de eforturile Comunității Internaționale de a pune capăt uh, acestei crize ne-a adus multe învățăminte. În primul rând pentru NATO ne-am dat seama că alianța poate organiza operațiune complexă atâta timp cât există un consens politic între națiuni. Am făcut asta printr-o planificare testată, prin niște decizii luate bine, iar alianța noastră nu a contribuit doar cu active militare, a existat și un angajament politic pentru ca operațiunea să se încheie așa cum trebuie. De asemenea, am uh, implicat parteneri din regiune și nu numai. Operațiunea Protecție Unificată a demonstrat că NATO, um, uh, latura europeană este foarte puternică. Operațiunea Protecție Unificată a fost sprijinită de câțiva aliați uh, NATO și de Canada, națiuni care au investit mult capital militar pentru a asigura succesul operațiunii. De asemenea, aliații NATO erau conștienți de faptul că existau lipsuri în domenii cheie, cum ar fi informațiile, supravegherea, um, aprovizionarea cu uh, combustibilă avioanelor în aer. Pentru a face față acestor probleme, Statele Unite ale Americii uh, au oferit ajutor. A existat un cadru internațional uh, sub mandat uh, ONU aici, s-a creat și grupul de legătură privind uh, Libia, în care au uh, intervenit uh, atât NATO cât și UE și actorii regionali. Pentru a face față nevoilor acestei țări, va trebui să dăm o atenție importantă cooperării și coordonării internaționale în orice criză, în ceea ce privește perioada post-criză. Și încheierea acestei operațiuni și căderea regimului deschid un nou capitol în istoria Libiei, care prima oară pe de 40 de ani, deci acest popor are șansa de a-și înfăptui propriul destin. Și reconcilierea națională e doar la începuturi. Poporul libian trebuie să fie cel care va călăuzi acest proces. Comunitatea internațională nu are cum să le dicteze ceea ce trebuie să facă. Consiliul Național de Tranziție trebuie să-și stabilească prioritățile în ceea ce privește nevoile și să identifice asistența de care are nevoie din exterior. Există priorități pe termen scurt, mediu și lung, cărora trebuie să li se facă față, iar comunitatea internațională, prin uh, inițiative și programe, poate, bineînțeles, să oferă un ajutor. Principalele îngrijorări imediate exprimate în rezoluția 2017, ultima, se referă la proliferarea armelor, mai ales ale celor portabile. Consiliul Național de Tranziție trebuie să aibă capacitatea de a oferi uh, un nivel de uh, securitate la nivelul întregii țări și în ceea ce privește granițele, iar uh, legea și ordinea trebuie respectate. Mai multe inițiative naționale de, sunt în curs din partea unor state membre. ONU. În ceea ce privește NATO, în ceea ce privește asistența în domeniul militar, NATO poate să o ofere, însă doar dacă există o cerință în acest sens. Iar acțiunile colective trebuie să se facă doar atunci când sunt într-adevăr valoroase. Deci trebuie să vedem cum comunitatea internațională poate ajuta uh, Libia, să vedem cum putem ajuta la pregătirea unor forțe de securitate. Uniunea Europeană e un jucător aici logic, însă trebuie să ne asigurăm că există personalul și activele necesare la timp uh, și că acestea pot fi menținute. Comunitatea internațională are un interes clar ca Libia să-și să devină un adevărat partener în sudul Mediteranei. E o zonă uh, care e practic în pragul Uniunii Europene și a NATO și suntem gata să îi ajutăm, bineînțeles. Thank you for, uh, your... Mulțumesc foarte mult pentru expunerile dumneavoastră și Acum voi da cuvântul coordonatorilor conform procedurii noastre, Hans. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-l întreb două lucruri pe domnul Fro și să-i mulțumesc mai întâi pentru expunerea sa. Sunt politician în grupul ALDE în Parlamentul European și consider că operațiunea Unified Protector a fost un succes și a fost absolut necesară. Acum trebuie însă să reușim să câștigăm și pacea. În calitate de avocat în drept internațional am câteva întrebări. Aceste întrebări sunt următoarele. Mandatul acesta nu a fost el prea extins? Dacă ne uităm la situație, trupele NATO, mai ales uh, trupele din uh, trupele aeriene, au, au uh, fost uh, au fost cele care au intervenit cel mai mult. Dar nu neapărat la comanda NATO, ci au intervenit și la comanda statelor membre, unele dintre ele. Dacă ne uităm la convoiul lui Gaddafi, acesta a fost atacat de un uh, jet francez, de un avion francez. Putem să ne întrebăm dacă această operațiune a avut loc sub comanda NATO sau dacă a fost o operațiune franceză, pentru că uh, cred că, deși putem spune că susținem rezultatul uh, misiunii Unified Protector, trebuie să ne întrebăm dacă acest mandat nu a fost de fapt extins mai mult decât trebuia. Aceasta este prima întrebare. A doua întrebare este că am citit că NATO nu mai avea destule um, dotări și că ar fi putut și ar putea continua, de fapt, această operațiune din punct de vedere infrastructură încă jumătate de ani. Este adevărat? Puteți să-mi răspundeți? Mulțumesc. Mulțumesc, Hans. Domnul Gualtieri are cuvântul acum. Thank you. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce întreabă colegul meu atât din punct de vedere al uh, faptului că această operațiune este cu adevărat un succes, dar și pentru că, în final, putem spune că mandatul a fost îndeplinit și lucrurile s-au schimbat cu adevărat, dar, pe de altă parte, și pentru că scopul de a nu avea soldați la fața locului și de a nu avea, avea cât mai puține victime civile pe teren a fost respectat și în final uh, se pare că aceasta nu a afectat capacitatea operațiunii de a-și uh, îndeplini misiunea. Din câte știm, uh, atunci când auzim despre bombe chirurgice, comandamente chirurgicale, toată lumea este foarte sceptică pentru că trebuie să încercăm să evităm uh, pierderi de vieți uh, inutile. În același timp, eu am câteva dubii și câteva întrebări în legătură cu doctrina și aspectele legale, dar și despre uh, lanțul de, comand, de comandă care s-a folosit în această operație. Operația, o operațiune se pare că a urmat doctrina un răspund, răsp, responsabilității și protecției. Această doctrină este în același timp operațională, însă mie mi se pare destul de dificil și aceasta nu este neapărat o critică adusă operațiunii, mi se pare dificil să înțelegem de ce trebuie să insistăm asupra această, acestei operațiuni sub doctrina responsabilității și protecției, când este evident că la un moment dat lucrurile s-au transformat și operațiunea a devenit mai degrabă o susținere la o luptă internă care a adus un ajutor și o susținere rebelilor pentru a putea să câștige puterea. Asta este ce a fost până la urmă. Și mă întreb, din punct de vedere strict, strategic și din punct de vedere legal, cum am putea să definim ceea ce s-a întâmplat nu e mai, de, mai degrabă mai aproape de ceea ce s-a întâmplat în Serbia și în Kosovo, deși nu a fost o bătălie la fața locului, deci nu lucrurile diferă totuși. E important să vedem cum definim uh, ceea ce s-a întâmplat. În al doilea rând, un lanț de comandă este destul de greu de descifrat. Trebuie să știm cum ar cum funcționează acesta. Auzim că există multe operațiuni care sunt conduse de o națiune. Planurile sunt făcute de acea națiune și acum trecerea printr-un comandament comun, partajat, este, reprezintă o abordare, așa zis, modulară, o abordare comună, care este, de fapt, normal, normal specifică unei, uh, unei operațiuni naționale. Cum ați reușit concret să transpuneți această, acest parad, această paradigmă? Și care a fost genul de sprijin care s-a adus uh, trupelor rebele? Oare NATO nu a jucat un rol, deși n-am avut trupe la fața locului, pe teren, un rol de susținător, de identificator în uh, obiectivele misiunii sau uh, un obiectiv de formare a trupelor. Am auzit și de diferite operațiuni sub acoperire care au fost conduse de NATO. Deci, care au fost uh, aspectele care ar fi fost specifice unei operațiuni naționale? Poate că nu puteți să ne spuneți mare lucru, dar uh, aceasta nu este o reuniune cu ușile închise, bineînțeles, dar poate că ar fi interesant pentru noi să putem analiza mai bine ceea ce s-a întâmplat și m-ar interesa și, de exemplu, cum a zis colegul meu, ce s-a întâmplat la bombardarea convoiului lui, Ga- lui Gaddafi. O ultimă întrebare se referă la limitele despre care ați vorbit, limitele capabilităților. Pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, politicieni, ne, noi ne gândim la consecințele acestei operațiuni din Libia pe politica comună de apărare și suntem într-adevăr într-o la ananghe în ceea ce privește capabilitățile la nivel european. Ați putea să ne spuneți după această operațiune care sunt uh, deficiențele Europei, care sunt lucrurile care îi lipsesc Europei după această criză din Libia? Mulțumesc! Thank you. Christoph? Mulțumesc, Christoph. Mulțumesc. Voi vorbi poloneză, dacă se poate. Mam ułatwione zadanie, bă, pan posă, Gualtieri Mulțumesc. Ehm, colegul meu, Gualtieri, a spus tot ce vroiam să spun eu. Și a întrebat ce vroiam eu să întreb. Dar aș fi vrut să întreb două întrebări. Să am două întrebări. Aș fi vrut să știu care a fost contribuția Marii Britanie, Britanii. Experții au spus că dacă operațiunea ar fi durat mai mult, încă două luni sau trei luni în plus, atunci chiar și o țară precum Marea Britanie, care este destul de puternică la nivel european și care are o apărare destul de puternică și un buget puternic în acest domeniu, deci chiar și o țară ca Marea Britanie ar avea dificultăți să mai ofere resursele și mijloacele necesare unei astfel de operațiuni. Mă refer la muniție, la misile și așa mai departe. Deci întrebarea mea este următoarea. A fost uh, oare NATO gata să continue această operațiune pe o perioadă mai lungă ar fi fost gata și chiar uh, putem spune că ar fi putut să se ajungă la probleme din cauza echipamentelor și a resurselor militare? Este posibil să fi ajuns uh, la momentul în care să nu putem continua operațiunea din acest motiv? Și o a doua întrebare care se referă la ceea ce a spus colegul meu Gualtieri înainte, și care se referă la dezbaterile pe care le-am purtat la noi în comisie mai mult timp. E vorba de capabilitățile europene militare. Putem uh, să spunem lucrurilor pe nume, adică capabilitățile militare ale Uniunii Europene care participă, al țarelor care participă la operațiunile NATO. Deci întrebarea mea este, ați putea să vă gândiți să avem o astfel de operațiune fără implicarea Statelor Unite, doar cu țările membre în, care sunt parte și din Uniunea Europeană? Deci, capabilitățile militare ale Uniunii Europene sunt suficiente sau trebuie să ne bazăm mereu pe ajutorul altor alieți, mai ales a Statelor Unite? Mulțumesc, într-adevăr, noi știm, cred, răspunsul deja la această întrebare, mulți dintre noi. Am și eu o întrebare să vă adresez, dacă îmi permiteți. Uh, Chiar și dintr-o operațiune ca aceasta de succes putem să învățăm foarte multe. Întotdeauna avem multe de învățat, mai ales noi, uh, europenii. Am învățat lucruri foarte importante. În primul rând am învățat să ne apreciem vulnerabilitatea pentru ca să atunci când ne implicăm într-o astfel de operațiune. Succesul a fost garantat de NATO, de fapt dar chiar și țările importante din această zonă, Franța și Marea Britanie, măcar operațiunile acestea două, Harmatam și cealaltă, sunt oare aceste țări capabile să susțină o astfel de operațiune mai mult timp singure? Deci, în ciuda acestei realități, trebuie să cooperăm. NATO trebuie să colaboreze cu noi, dar cred că ar fi bine pentru toți dacă am găsi un domeniu comun de cooperare și dacă am putea să ne concentrăm pe acest domeniu în care am putea să avem ceva de zis. Aceasta este prima întrebare. Și în al doilea rând vreau să mă refer la inteligență, la serviciile de inteligență. Cred că acesta este informații. Și aș vrea să știu care este rolul serviciilor de informații în, aceste, în acest context? Și în al, de, la treilea rând, ce părere aveți despre viitor în acest context? Pentru noi, politicieni, este important ce se întâmplă astăzi, dar e important să știm ce se întâmplă și pe viitor în Libia. Din păcate, pe teren uh, continuă să circule foarte multe arme, autoritățile libiene sunt slăbite, vulnerabile și probabil nu sunt în stare să facă față tuturor amenințărilor cu care se confruntă în acest domeniu. Și deci cum credeți că putem să aducem o susținere pertinentă autorităților din Libia pentru a putea evita probleme în domeniul militar și în probleme în armată. Mulțumesc! Thank you whole range of questions. Mulțumesc, într-adevăr, foarte multe întrebări. O să grupez câte ceva, câteva dintre ele, pentru că sunt în aceeași întrebare spusă altfel. În ceea ce privește mandatul, în primul rând, mandatul a fost foarte clar. Consiliul a fost extrem de clar 28 plus 5 a fost formatul în care am acționat. De fiecare dată când am uh, intervenit în Libia a fost în acest format cu cei 5 suplimentari. A existat un transfer, dacă vă amintiți, chiar la începutul crizei în, uh, ne-am întâlnit în martie și uh, am avut uh, operațiunea Audacity Dawn Apoi am avut summitul G8 la Deauville în Franța. Atât la Deauville, care a fost înainte, cât și la cealaltă întâlnire, cei patru miniștri care s-au întâlnit au, incluzând Rusia, au ajuns la concluzia că adevărata amenințare la adresa civililor venea, de fapt, din partea forțelor pro-Gaddafi. Atunci, ne-am, după aceea ne-am întâlnit la Berlin, unde s-a confirmat acest lucru. Eforturile s-au concentrat mai mult, deci, pe protecția civililor față de aceste forțe. Coordonarea până la această dată și după aceea pentru a combate uh, coordonarea cu forțele anti-Gaddafi nu a existat. De fapt, n-am avut nicio persoană pe teren care să se ocupe de aceasta. Ei își foloseau canalele naționale pentru a obține informațiile și noi obțineam uh, informațiile de unde puteam. Le primeam așa. Apoi am avut general, mai era generalul Bușar în uh, partea Canadei care comanda această operațiune în Consiliu în această, mai devreme în această uh, săptămână, deci la începutul săptămânii a spus că nu era chiar mandatul său să facă acest lucru, dar el avea echipe, avea consultanți uh, culturali și avea o echipă care îl sfătuia pe această temă și avea, bineînțeles, și o operațiune, uh, operațiunea se desfășura numai în aer și pe mare și deci nu am avut uh, forțe pe teren. Pentru ca să înțelegem ce făceau forțele anti-Gaddafi, ei uh, încercau să înțeleagă așadar ce făceau forțele rebele, ceea ce l ajutat pe el după aceea să-și planifice operațiunea deci planificarea operațională se întâmpla întotdeauna în funcție de informațiile obținute aerian. Și deci aceasta ne permitea și să controlăm spațiul aerian. De fapt, foarte important a fost uh, contactul nostru cu serviciile de informații. Am avut uh, drone, am avut vehicule și alte uh, Um, vehicule fără pilot care ne-au ajutat să detectăm toate aceste informații. Iar uh, operațiunea noastră era să ținem aceste vehicule în aer și să obținem informații din aer. Și prin această informație am putut să primim o privire de ansamblu destul de bună despre unde se aflau diferitele forțe, unde erau civili amenințați și bazându-ne pe aceste informații puteam uh, să atacăm. Deci un convoi uh, de vehicule care putea să fie un pericol față de civili, care putea să, uh, putea să devină o țintă militară. Pot să vă spun că, de exemplu, am avut ca țintă odată în timpul mandatului și după aceea de fapt, ne-am dat seama că era un uh, joc, un joc de fotbal, un meci de fotbal în, în uh, sat și în momentul în care s-a terminat meciul de fotbal am vrut să ne asigurăm că civilii au plecat, s-au dispersat pentru ca să nu mai fie pericole uh, pentru ei. De asemenea și același lucru uh, la ieșirea din școli. Câteodată forțele lui Gavadafi erau extrem de, de șmechere, uh, și știau să-și pună uh, bombele lângă școli, lângă spitale. De exemplu, ne asiguram ca studenții să plece după o adunare uh, sau și am putut face operațiunile chirurgicale prin uh, astfel de informații, având o țintă foarte clară, fără să încerc, încercând să facem cât mai puține daune. Acum, în legătură cu lipsa resurselor, într-adevăr, majoritatea națiunilor S-au făcut în primul rând bombardamente aeriene, aeriene și în momentul de față încercăm să căutăm arme mai precise, dar aceasta este o tehnologie de vârf care costă mai mult și nu avem atât de multe arme de acest tip. Da, am avut într-adevăr la un, la așa, unele națiuni au avut într-adevăr o problemă de lipsă de arme, dar o organizație precum NATO poate să știe cam unde sunt toate armele pe care le are la dispoziție și să încerce să facă o repartizare corectă. Uh, existau anumite forțe care aveau arme și au putut să le, le ofere și nouă pentru a putea combate uh, problemele din această operațiune. În ceea ce privește lanțul de comandă, uh, NATO a fost uh, a avut un control, un sistem de control centralizat. Am reușit să avem un comandor, un comandant la cartierul respectiv. Am avut de asemenea și un specialist în uh, informații. Toate datele pe care le primăm din partea, din, deci pe calea aeriană, erau folosite și apoi uh, aveam o procedură de țintire foarte rafinată. Trebuia să fii foarte sigur de ceea ce fac, Trebuia să fie sigur că ținta respectivă chiar era o țintă militară. Uh, și apoi trebuiau să ține cont de ceea ce se întâmplă în jurul acestei ținte înainte să uh, o considere o țintă militară. Statele Unite au uh, oferit mai ales serviciile de informații, deci am învățat și noi multe din această operațiune. Am avut și un seminar pe tema supravegherii uh, prin serviciile de informații în aliații europeni și canadieni au ceva capabilități, dar nu la nivelul pe care îl are state, la Statele Unite și asta este ceea ce trebuie să recunoaștem în cadrul NATO, că trebuie să facem mai multe eforturi pentru a avea mai multe capabilități și în calitate și ca număr și ca varietate. Să vedem cum putem face aceasta, mai ales în domeniul munițiilor, de precizie, avem nevoie de muniții mai precise, mai multe. Poate ar trebui să facem uh, o punere în comun și să folosim aceste muniții împreună. Avem un grup în cadrul NATO de experți tehnici care încearcă să găsească o soluție de interfață comună pentru ca toate um, vehiculele aeriene să poată fi folosite în comun și nu numai de către cei care le-au produs. Putem să ne adaptăm uh, vehiculele aeriene și munițiile astfel încât să fie interoperabile, să poată fi folosite de către toți actorii. O al treilea, un al treilea domeniu în care am put, trebuit să ne bazăm pe SUA și este vorba de apărarea teritorială. Dumneavoastră sunteți obișnuiți să mergeți uh, la locul de față unde este operațiunea și după aceea să vă întoarceți la cartierul general. Dar aici a fost nevoie să uh, ne-a, și de, a fost nevoie de alte mișcări, nu numai dus întors. Deci, câteodată e un complex de operațiuni care trebuie să funcționeze. Există um, da, există avioanele care protejează anumite uh, ținte, în același timp trebuie să reușim o realimentare în aer a acestor uh, avioane și după aceea și la ducere și la întoarcere această realimentare. Și e nevoie de uh, ca acestea să aibă și informațiile în timp real dronele, de la drone ca să poată să acționeze cum trebuie. În presă s-a spus că europenii nu sunt la nivel dar eu nu cred că este cazul. Această operațiune a arătat că europenii reușesc să facă față și au făcut foarte multe, o majoritate a resurselor împreună cu Canada și cu ceilalți aliați. Dar o mare parte din activitate s-a desfășurat și pe cale diplomatică. O mare parte a operațiunilor a fost uh, făcută de către europeni împreună cu canadieni. s ei au pus la dispoziție o mare parte a inițiativelor de apărare și Uniunea Europeană trebuie să se asigure ca națiunile să poată să folosească banii la maxim, să um, obțină tot ce pot din ce au, dar în criza economică cu care ne confruntăm, nu știu dacă guvernele vor fi gata să facă așa ceva. Dar trebuie să se cheltuiască o parte din buget pe uh, apărare. Nu putem să lăsăm apărarea în afară, pentru că nu se poate atunci când ai nevoie să, îi, uh, să ai toate resursele disponibile, echipamentele și forțele armate. Acestea trebuie dezvoltate din timp, trebuie să formăm personalul și deci trebuie să investim în apărare și trebuie să facem acest lucru mai bine. Și una din măsuri este să încercăm să punem în comun uh, Uh, resursele noastre și să armonizăm sistemele armate pe care le avem pentru ca să putem să ne uh, coordonăm mai bine, să ne punem uh, o, să facem o singură, să facem un proiect de evoluție împreună și să avem de asemenea o interoperabilitate mai bună. Pentru că dacă folosim același tip de echipament, este mai simplu. În ceea ce privește serviciile de informații, Trebuie să spunem că întotdeauna acesta este un subiect puțin mai dificil, nu toată lumea e pe aceeași lungime de undă, dar cu cât lucrurile avansau, cu atât uh, coordonarea era mai bună și la sfârșit a fost excelent. Informația curgea, forțele trebuiau să știe care este sarcina lor și aceasta mergea foarte bine. Acum, sigur, întotdeauna avem nevoie de mai multe resurse, dar a fost uh, foarte bine și au putut să-și facă datoria cum, uh, cum trebuia. Ultima întrebare cu privire la susținerea Libiei acum. Ce putem face? Sunt multe posibilități, dezvoltarea economică, deci ajutor, ajutarea, sprijinul guvernului, pentru că ei au trăit 40 de ani fără o democrație reală și de aceea trebuie să vedem cum putem să-i ajutăm să își găsească soluția lor proprie țărilor. Cred că Uniunea Europeană și NATO, dar și comunitatea internațională și națiunile fiecare în parte pot să colaboreze cu Libia, să încearcă să facă consultanță, ofere consultanță pentru instituțiile respective, pentru ca să-și pună pe picioare forțele armate și o apărare bună, în același timp să îmbunătățească sistemul uh, judiciar și juridic și, deci, să îi ajute și la uh, reconstruirea infrastructurii. Ei pot produce petrol și pot avea o sursă de venit de aici, deci nu au nevoie neapărat de bani din partea comunității internaționale, dar au nevoie de consultanța acestei comunități. Și după cum ziceam și la sfârșit, în celălalt, cealaltă intervenție mea, au nevoie de ajutorul nostru și trebuie să-l oferim. Mulțumesc! Thank you. If Mulțumesc! Dacă um, colegilor și mai au alte întrebări, Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Froh. Este foarte interesant ce ne-ați spus. Eu aș avea o întrebare oarecum delicată, poate puteți să ne spuneți mai multe despre cine va plăti pentru toate aceste operațiuni. S-a discutat mult și dumneavoastră ați menționat acest lucru. Am, um, am spus că de fapt uh, există niște bani, au fost înghețate conturile lui Gaddafi atât uh, în Europa cât și în restul lumii și uh, costurile au fost destul de mari, am urmărit uh, destul de, de aproape această situație și sper că se va obține un uh, oarecare compromis pentru că acest uh, tip de operațiune s-ar putea să fie necesar în viitor și atunci uh, uh, s-ar putea ca unele țări să nu poată să plătească sau să contribuie. Dar cred că ar fi foarte bine pentru toată lumea dacă în viitor s-ar putea găsi un uh, fel de compromis. Ce părere aveți despre acest lucru? Mulțumim, domnule... Um... Domnule Butikovan. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. La început, China și Rusia, prin faptul că s-au abținut în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, au deschis calea pentru această operațiune. După o vreme, uh, el a început să critique uh, interpretarea NATO a mandatului și asta au făcut-o cu tărie. Și până la urmă, chinezii au ajuns să, descri- să descrivă pe Gaddafi ca fiind dinamicul uh, poporului său, însă mă întreb dacă ați avut uh, schimburi cu, um, cu ele despre modul în care uh, China și Rusia evaluează această operațiune NATO. Asta ar fi destul de interesant de știut. Mulțumim! Aveți uh, cuvântul pentru răspunsurile la aceste două întrebări. Mă mulțumesc în, cele, în legătură cu ultima întrebare, da, sunt de acord că ar fi foarte interesant să vedem, n-am avut uh, contact, uh, sigur, nu cu chinezii, dar aveți dreptate, a fost, a avut loc o schimbare în, în cadrul comunității internaționale. La început, în cadrul Consiliului um, de Securitate al ONU, um, care s-a exprimat prin aceste două abțineri care ne-au permis să continuăm. Apoi, în 2009, la, în cadrul um, uh, rezoluției 2009 uh, a Consiliului de Securitate, acest lucru s-a anunțat, a fost cumva o trecere, uh, o schimbare a modului în care a fost înțeleasă situația și până la urmă toți membrii uh, Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord și au susținut pe deplin uh, acțiunile îndeplinite și um, am văzut care este situația și calea pe care trebuia să urmeze Libia. Chinezii au avut și ei o abordare și noi am avut una, poate că există um, un forum um, sau s-ar putea organiza forum în care să se deschidă această discuție, vom vedea în ceea ce privește întrebarea fetelor, la cine va plăti, mă, bănuiesc că mă întrebați cine va plăti, cine va acoperi următoarele faze în cadrul sprijinului pentru Libia. Uh, este adevărat că um, în acest caz și Libia uh, își va aduce contribuția și aici um, apare avantajul acestor conturi care au fost înghețate și care vor fi dezghețate și apoi mai sunt și banii proveniți din vânzarea de petrol. Acestea sunt resurse care sunt necesare pentru reconstruirea instituțiilor statului de care e nevoie pentru ca actualul um, guvern să continue reformele. Nu cred că mă întrebați despre plata, acoperirea costurilor pentru operațiunile noastre. Acesta nu a fost un efort de obținere de bani. Dar este în interesul uh, națiunilor din cadrul NATO și al națiunilor europene ca Libia să devină o țară um, stabilă, productivă, care să contribuie în cadrul comunității internaționale. Deci este în interesul nostru să îi ajutăm. Uh, și sperăm că mai târziu, la un anumit moment dat, Libia să poată și ea la rândul ei să ajute alte națiuni care să se poată consolida. Sunt uh, total de acord cu dumneavoastră, dar mm, total de acord, dar um, aici a fost o situație specială și a mai existat un precedent în uh, Cuveit când Saddam um, a invadat această țară și atunci ei au contribuit, au uh, furnizat ajutor. Nu le cerem acum libienilor să înceapă, dar cred că ar fi bine ca la un moment dat uh, să poată interveni pentru că vremurile sunt grele, cheltuielile sunt greu de suportat, dar sunt de acord cu dumneavoastră că acest lucru n-a fost uh, făcut pentru bani și într-adevăr că este bine să investim în acest sens pentru stabilitatea întregii lumi. Vă mulțumesc! Uh, Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, atunci aș dori să vă mulțumesc pentru acest schimb de Um, păreri și pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost una, într-adevăr, um, una deschisă și a fost importantă pentru noi, pentru că ne-ați dat astfel um, ocazia de a afla mai multe lucruri despre această operațiune și asta în mod uh, clar și transparent. Uh, Uh, nu, important este să um, nu avem prea multe discuții, dar unele de calitate și um, trebuie să ne manifestăm și noi uh, interesul pentru uh, această operațiune, pentru că a fost prima în cadrul mandatului nostru care ne-a, ne dat ocazia de a atrage niște învățăminte și aș vrea să vă asigur în numele acestui, acestei subcomisii um, că suntem, că vă asigurăm de cooperarea noastră Um, în viitor, uh, sper cu rezultate bune. The next, uh... Următorul punct pe ordinea de zi uh, este raportul nostru celebru al domnului Lisek În conformitate cu procedura, îi dau întâi uh, cuvântul domnului Lisei, care va prezenta raportul. Aveți, uh, Cristof, ai uh, uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă cunoașteți foarte bine acest raport, pentru că nu numai că sunteți uh, președinta acestei uh, um, întâlniri, dar sunteți și raportor de număr pentru grupul alte, așa că um, am, pot spune că am avut ocazia de a discuta acest uh, raport și ieri. Nu cred că ar fi acum cazul să prezint raportul în detaliu, pentru că deja a fost prezentat uh, iar astăzi putem să discutăm despre amendamente și despre propunerile de compromis care au fost înaintate. Un singur comentariu aici care, din punctul meu de vedere, uh, îmi vine în sprijinul um, ideii că acest raport este unul um, foarte potrivit. Când l-am ascultat pe domnul Șoc, care reprezintă NATO, am avut um, sentimentul că citea din raportul meu, că mă cita. Uh, dumnealui a menționat uh, împărțirea de, partajarea de resurse, o planificare mai bună, um, cercetarea și um, Uh, tehnologia și dezvoltarea acestora, toate, toate acestea sunt lucruri care îmi sunt uh, prezente și în raportul meu. Aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor celor care um, au um, Um, s au uitat um, pe raportul meu, atât um, raportoare din umbră, cât și celorlalți participanți, pentru că am primit o serie de amendamente din partea diver, um, diversilor uh, eurodeputați și membrii ai comisiei noastre și aș vrea să vă spun că o mare parte din aceste amendamente nu contravin structurii uh, principale a raportului. Acestea uh, aceste amendamente nu fac decât să îmbunătățească raportul meu și trebuie să spun că sunt de acord cu o mare parte din amendamentele pe care le-am primit și aș vrea să explic de ce unele dintre evenimentele elementele pe care le-ați menționat în uh, amendamentele noastre nu au fost incluse în uh, versiunea originală a raportului. Motivul este unul destul de simplu și clar. N-am vrut să repet uh, uh niște declarații de valoare și foarte pozitive care au fost incluse în, de exemplu, raportul domnului Gaultieri sau domnului Donjan. Recent am votat aceste um, um rapor, rapoarte și deja aceste declarații sunt proaspete în memoria noastră și de aceea am încercat să evit repetarea lor. Dar uh, pentru dacă aceasta este dorința majorității sau a unei majorități în, în cadrul uh, subcomisiei noastre, cu siguranță că le putem include și în raportul meu. Și pentru aceia dintre noastre care nu au fost prezenți la reuniunea de ieri, aș vrea să vă spun că um, în cadrul întâlnirii cu raportorilor din umbră am avut o reuniune foarte uh, fructuoasă uh, am uh, avut reprezentanți din partea grupurilor principale, grupurilor politice principale, care au ajuns la compromisuri referitoare mm, la câteva dintre propunerile cu care am venit eu și asta 99% dintre camere și cred că acel 1% care a mai rămas uh, va, va fi um, și el subiectul unui compromis în uh, viitor. Împreună cu raportorii din umbră, doamna uh, um, Copa și doamna Nicolae, am hotărât că vom organiza o altă reuniune la Strasburg marți și în cadrul acesteia vom, uh, după ce vom fi avut timpul de a discuta aceste chestiuni și în cadrul grupurilor noastre politice. Cam atât vreau să vă spun eu, sunt deschis la comentariile și întrebările dumneavoastră și sunt foarte încântat să văd că um, aceste comentarii și sugestii nu au făcut decât să-mi îmbogățească acest um, um raport. Intervenție fără microfon. As you already mentioned, we have după cum ați menționat deja, trebuie să facem niște ajustări în uh, uh, compromisul, însă cred că abordarea generală deja este una convenită. Amendamentele de compromis nu fac decât să clarifice și mai mult mesajul, iar așa nume că diversele uh, eforturi pentru coordonare trebuie să uh, contribuie la dezvoltarea Uh, PCSA. În cadrul acesta nu facem decât să implementăm mai mult tratatul de la Lisabona și um, îndemnăm statele să um, aplice aceste măsuri și să se folosească uh, pe deplin Agenția Europeană de Apărare. Această agenție, într-adevăr, poate să joace un rol important nu doar în identificarea capacităților, ci și în definirea politicii uh, europene privind armamentul. Um, noi, ca și grup, uh, considerăm că promovăm promovarea um, apărării pe bază tehnologică poate să contribuie un uh, context bun pentru um, crearea de locuri de muncă și um, că, uh, acest, că această coordonare și această simplificare trebuie să aibă cel mai mic impact asupra locurilor de muncă aceste um, sinergii trebuie să fie bazate pe, pe conceptul de um, complementaritate și interoperabilitate. În același timp este important să sprijinim uh, cercetarea și dezvoltarea tehnologică pentru a spori competitivitatea europeană la nivel mondial. Însă este important de asemenea să avem o, um, un proces uh, condus de, U, de UE, nu de industrie și să ne asigurăm că fondurile sunt folosite pentru uh, apărarea europeană și pentru interesele reale ale societății. În final aș vrea vrea să subliniez importanța uh, pe care o acord uh, amendamentului 51 care reamintește Uniunii Europene și statelor membre că e nevoie să uh, aloce mai multe Um, resurse, uh, neproliferării armelor și dezarmamentului pentru um, um, rezolvarea pașnică a conflictelor la nivel mondial. Acest lucru este important pentru că reflectă adevărata valoare de, um, adăugată a Uniunii Europene și a instrumentelor sale care pot uh, să provină, să prevină um, anumite situații um, uh, de risc. Vorsitzende. Domnul Butikofer, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului Lisek pentru acest proiect de raport și pentru activitatea pe care a depus-o el, mai ales pentru amendamentele de compromis. Într-adevăr, este exact cum a spus dumnealui, el a făcut un efort puternic pentru a face creeze punți și pentru a integra părerea tuturor. Mi s-a părut foarte bine că a făcut acest lucru. Totuși mai am câteva comentarii de făcut, dacă îmi permiteți, din care două poate că mm, sunt ușor de rezolvat, dar alte două s-ar putea să creeze controverse destul de mari. În primul rând, aș fi vrut să mă refer la amendamentul de compromis numărul 4, în care se spune la început după cum urmează. Reiterează derile sale precare o apărare europeană ar duce la o autonomie, autonomie sporită a Uniunii Europene și ar aduce o contribuție importantă la o securitate colectivă în contextul NATO și al altor, altor parteneriate. După părerea mea, această frază conține o contradicție pentru că o autonomie strategică ca obiectiv pentru politica comună de securitate și apărare este o poziție care de fapt este opusă contextului NATO, pentru că o autonomie strategică și contextul NATO nu pot să coexiste. Eu sunt de părere că este corect ca în contextul NATO să se vorbească despre principiile NATO, dar în trecut, pe baza raportului domnului Gualtieri de mai de mult, am convenit asupra unui alt limbaj și mă întreb dacă n-am putea să repetăm acele concepte de atunci. Am putea vorbi despre relevanță strategică sau despre potențial strategic sau ceva asemănător, dar autonomia mi se pare că aduce cu sine o perspectivă pe care eu nu consider nici realistă și nici de dorit, adică faptul ca PCSA-ul să se auto, dezvolte autonom, practic. Nu mi se pare corect uh, și eu cred că ar trebui uh, să continuăm cu logica textului și să spunem că trebuie să ținem cont de um, contextul și principiile NATO. Eu zic să găsim altă formulare aici, dacă îmi permiteți. Un al doilea punct la care vreau să mă refer se referă la alineatul 25, în care se vorbește de Weimar și aș fi vrut să vă întreb dacă am putea să mai uh, Uh, reformulăm puțin la acest aliniat pentru că am ajuns mai departe. De fapt, suntem deja la Weimar Plus. Spania și Portugalia au aderat și ele la acest pact și Italia și... A, ah, mă scuzați, spune vorbitorul, nu am greșit. Dar am, avem Weimar Plus, asta este ceea ce vreau să spun și eventual să menționăm acest fapt în aliniat și deci să întărim oarecum cele spuse în 25. Cele două puncte la care eu consider că se va ajunge la contradicții majore sunt următoarele. Sincer, mie nici nu-mi convine direcția în care se încearcă să se meargă în, acest, în aceste două aliniate. Tot ceea ce merge în sensul unei folosiri a bugetului european pe viitor pentru proiecte de apărare și proiecte de înarmare și proiecte în general care au legătură cu înarmarea la nivel european. Uh, eu zic că nu ar trebui să reiterăm practica unei uh, risipe naționale care există deja printr-o dublă uh, cheltuială, preluând aceste linii bugetare în bugetul Uniunii Europene. Oricum vom avea dificultăți foarte mari cu bugetul european și să facem promisiune acum, fapt, uh, spunând că acesta se va folosi pentru cercetări în domeniul înarmării, mi se pare extrem de prost. Acum, dacă ne mai gândim și ce, ce se întâmplă la cercetarea în domeniul securității civile, constatăm că din 443 de milioane de euro care sunt atribuiți la 90, cele 91 de proiecte din domeniul securității, 400 de milioane aproape sunt de 75% din acești bani sunt atribuiți unei întreprinderi unei singure întreprinderi Thales. Deci acum dacă mai uh, direcționăm și cercetarea în domeniul înarmării tot pe același buget vă dați seama ce se întâmplă. Speranța ca statele mijlocii și mari să poată profita de faptul că deschidem această portiță, mie mi se pare de fapt doar praf în ochi, nu mi se pare deloc realist. Eu cred că ceea ce se va întâmpla este că întreprinderile mari, cum ar fi IADS și Thales, să își, își vor lua toate aceste mijloace pe spuza lor și vor uh, folosi toate bugetele noastre pentru cercetare, pentru ele. Cred că aceasta ar fi o evoluție greșită și nu sunt de acord cu ea. Deci tot ceea ce scrie în alineatele 29 până la 32 și în paragraful 56 nu mi se pare acceptabil și eu nu voi susține toate aceste propuneri. De asemenea, sunt de părere că propunerile din paragraful 57-58 cu privire la programul Erasmus Militar sau al Colegiului de, uh, Colegiului de Apărare care să fie plătit din bugetul european, de asemenea nu merg în direcția care trebuie. Școlile de ofițeri și deschiderea școlilor de ofițeri, acest obiectiv este corect, eu sunt de acord cu acest obiectiv. Însă, nu sunt de acord cu mijloacele pe care trebuie să le folosim. Aceste fonduri trebuie să vină din instrumentul de stabilitate, deci dintr-un instrument pentru măsuri de criză. Acești aceste fonduri de care avem nevoie pentru ca să dăm, de fapt, mită în alte părți, unde de fapt nu, se, nu este vorba că nu avem destule fonduri, ci mai degrabă avem o problemă de deschidere culturală care este folosită abuziv, aceasta mi se pare inacceptabil și nu sunt de acord de asemenea nici cu aceste puncte. Al doilea punct este unul care merge mai puțin în direcția raportorului, ci mai degrabă în direcția unor amendamente care au fost înaintate de alți colegi. Ca să o spun foarte pe scurt, uh, nu mi se pare că sunt membru în comisia, sub comisia sede, ci mai degrabă în comisia pentru ocupare când citesc așa ceva. Politica de înarmare nu este o politică de uh, ocupare și nu este o măsură de creare de locuri de muncă. Eu zic că ar trebui să nu cumva să mai ne comportăm ca și cum am face așa ceva. Toate propunerile de compromis 12 până la 14 cer deschis ca directiva care tocmai s-a implementat cu privire la achizițiile publice europene să fie ignorată, când noi am luptat ani de zile pentru această directivă. Și acum ALDE ne propune să ne facem că nu există această directivă. Totuși, un minim de concurență trebuie să existe și acesta ar fi un semnal foarte greșit din partea Parlamentului dacă am zice că nu suntem de acord cu tot ceea ce am propus noi. Acestea sunt cele două puncte la care mie nu-mi place acest raport. În rest, mi se pare într-adevăr un uh, progres uh, clar pe care vreau să-l susțin. Mulțumesc! Mulțumesc, voi vorbi în română. Pentru că așa pot da mai multe explicații. Mulțumesc domnului Lizec pentru colaborare și să declar că în numele grupului ALDE susținem viziunea uh, întregului raport și opțiunile pe care dumnealui în colaborare cu uh, raportorii din umbră le-a prezentat Uh, credem că politica de apărare, cel puțin într-o Europa care se confruntă cu o criză, și despre asta este vorba în uh, acest raport, cum răspundem acestei provocări uh, a crizei asupra bugetelor de apărare și, în ultimă instanță, asupra unei coeziuni în politicile și în capabilitățile noastre de apărare. Tocmai am vorbit despre Libia și ce probleme am avut acolo, apropo de minimul de mijloace care ne permit să facem față unor uh, operațiuni cred că trebuie să gândim într o formulă de interdependență. Uh, nu putem ignora faptul că uh, europa are nevoie de o industrie de apărare puternică fără îndoială această industrie trebuie să se bazeze pe competiție dar ea trebuie să se bazeze și pe interesul companiilor europene nu tiu dacă resursele noastre de cercetare se vor duce la eads sau la alte companii dar tiu foarte clar că există în uh, europa companii relevante din acest punct de vedere care pot aduce un plus de valoare adăugată uh, performanei uh, Uh, industriei de apărare uh, europene. Și în acest context uh, susținem foarte clar că aceste industrii trebuie încurajate pentru că avem nevoie de locuri de muncă și în această industrie în Europa. Nu este deloc o viziune stângistă din punctul meu de vedere ca liberal. Este vorba de modul în care îmi susțin și îmi promovez uh, Uh, interesele mele europene. Noi vorbim și toți deplângem uh, o uh, scădere drastică a bugetelor de apărare ceea ce pune într o lumină nefavorabilă inclusiv structurile de forțe și inclusiv politica noastră de apărare eu cred că asta ne obligă să găsim soluii ca aceste bugete să fie meninute la acest nivel iar uh, măsurile care să permită o mai uh, mare implicare i importană a industriei de apărare europene uh, mi se par binevenite i de aceea amendamentele de compromis aa cum au fost formulate vor fi susinute de noi. cred că raportul dincolo de a fi Uh, în buna tradiie a multor rapoarte din acest parlament uh, o înirare de declaraii uh, este un raport care în mod concret caută soluii le găsete sunt soluii negociate dincolo de ideologii pentru că am sentimentul că în acest moment ca să putem depăi problemele cu care ne confruntăm trebuie să nu mai gândim strict în limitele unei ideologii sau alteia. Uh, noi suntem de acord cu toate amendamentele de compromis sunt câteva chestiuni care ni se, sunt minore dar care probabil vor fi discutate săptămâna viitoare la strasbourg i credem că uh, raportul domnului lisek uh, este relevant pentru domeniul pe care îl abordează i se bucură de întreaga noastră susinere ca grup politic. Gualtieri. Domnul Gualtieri. Mulțumesc. Doamnă președintă, cred că um, Raportul este unul foarte bun, însă mai sunt uh, câteva chestiuni care nu au fost foarte bine clarificate și am putea să facem mai multe eforte pentru a le îmbunătăți, mai ales uh, și să continuăm acest spirit de cooperare uh, care a fost uh, realizat între domnul Lisec și raportorii din uh, umbră și uh, este o tradiție a acestei subcomisii care trebuie să fie continuată aici. În primul rând, în ceea ce privește autonomia strategică, Acesta este termenul care a apărut în raportul meu și poate că am putea să-l folosim pentru a descrie un proces mai degrabă decât o stare. Nu, nu este tocmai, nu este tocmai incompatibil cu relația dintre NATO și UE, dar aceste relații reprezintă unul dintre modurile în care se poate ajunge la o autonomie strategică mai mare. Uh, sunt singur că putem să ajungem să găsim cumva o formulare care să fie um, asemănătoare și dacă ajustăm un pic formularea o să ajungem la una um, optimă. Dar um, sunt anumite chestiuni care au fost deja discutate, tocmai au fost uh, menționate. Dar în uh, în text um, sunt um, menționate într-o manieră mai vagă aspectele vegetare. Sunt două elemente noi pe care trebuie să le reamintim, și anume discursul domnului Barroso privind starea Uniunii, în care acesta a menționat um, construirea de capacități pentru um, apărare și apoi um, acum câteva zile comisarul uh, Barnier a menționat uh, uh, grupul de acțiune um, pentru apărare și cred că acestea ar trebui să consolideze mesajul politic dincolo de aspectele tehnice. Și atunci când se negociază aspectele trebuie să se menționeze și aceste aspecte. Noi ar trebui să ne exprimăm poziția în favoarea unei uh, politici uh, europene care să uh, sprijine apărarea și construirea de capacități, dar trebuie să menționăm niște condiții aici. În primul rând, aceste, acest lucru nu se poate face în defavoarea altor uh, politici. Trebuie să fie vorba de uh, sume suplimentare, nu de o realocare. În al doilea rând, nu putem să alocăm bani europeni industriei de apărare uh, și de securitate așa cum există în acest moment. Cred că uh, dacă acestea fac uh, pași importanți în europenizarea activităților astfel încât să ne ajute pe noi în construirea apărării europene sau altfel o lăsăm baltă. Avem um, vorba de, am vorbit despre uh, o um, reducere a bugetelor naționale pentru apărare, dar de creștere a bugetului european, asta în folosul um, um, companiilor de apărare, dar dacă acest lucru se face din, prin bugetul european, atunci Um, probabil că s-ar spune că acest lucru trebuie hotărât de statele membre. Este o chestiune epo, um, politică și acum uh, formulările le compun pe loc. Uh, dar cred că în, în uh, amendamentele de compromis în această chestiune, am putea să găsim o altă formulare. În ceea ce privește pachetul de, pentru apărare, sunt cumva surprins de poziția doamnei Nicolai. Uh, um, Dumnezeu fiind liberală, aș fi crezut că ar fi, s-ar prezenta cumva în favoarea a neexistenței unor excepții pentru um, industria de apărare în loc să ne spună um, că, că uh, și companiile trebuie să um, urmeze Uh, politica de apărare dumneavoastră. de fapt uh, ne vorbește pe un ton mai degrabă conservator, da, să menținem aceste um, excepții, să menținem situațiile în care avem un număr mare de companii naționale care um, uh, construiesc um, anumite um, echipamente pentru armatele naționale. Aceste lucruri mi se par cumva incompatibile și uh, Uh, mi se pare că um, acest, uh, acest obiectiv uh, al unei industrii europene devine astfel mai greu de realizat. Practic, vă spun că sunt um, de acord cu raportul în ansamblu, dar ea uh, e nevoie de anumite uh, modificări, astfel încât să clarificăm că, uh, de exemplu, protecția locurilor de muncă se poate face prin instrumente um, care um, se pot referi la alte părți ale politicilor europene, cum ar fi Fondul pentru Globalizare. Dar acest lucru nu se poate uh, face dacă menținem barierele tradiționale. Practic este vorba de, nici, de un tip de protecționism național în anumite sectere. Acest lucru um, și industria de apărare trebuie să facă parte din politicile noastre la fel ca alte sectoare și trebuie să le tratăm în același nivel. Sunt uh, um, Poate că um, um, mai degrabă mi-ar fi convenit uh, prima formulare a domnului Lise, că astfel um, cred că raportorii au fost genoși în formularea acestor compromisuri. Domnule Buticofer, doriți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. M-am uh, minunat un pic când ați spus că că n-ar trebui să, că nu trebuie să aducem ideologia de culoare politică în această discuție, pentru că cred că așa, așa este. Dar atunci când vorbim despre ideologie, trebuie să constat că, de fapt, partea progresivă din, acest com- din această comisie este pentru mai multă concurență și chiar tocmai partea pe care o reprezentați dumneavoastră este mai puțin pentru concurență, ceea ce mi se pare foarte paradoxal. Uh, Trebuie totuși să constat, pe de altă parte, că eu sunt pentru o mai, colaborare mai bună cu NATO și o cooperare mai puternică cu NATO, dar dacă aș povesti în Germania că dumneavoastră mi-ați putea reproșa ideologie în acest sens, cred că acolo ar râde de mine îngrozitor. Dar să lăsăm la o parte joculețele acesta, că nu despre asta este vorba. Mie, propunerea domnului Gualtieri în ceea ce privește formulările de strategie, autonomie strategice, mi se, mi se par atractive aceste propuneri ale dumnealui, așa cum am reușit și prin raportul dumnealui, eu zic că putem să ne punem de acord pe un limbaj comun, pentru că cred că pe acesta chiar putem fi de acord. În ceea ce privește ce ați spus dumneavoastră, doamnă Nicolai, și anume cu bugetele pentru apărare care sunt scăzute peste tot în, la ora actuală, trebuie să încercăm să vedem ce, să facem, ce facem cu cercetarea. Pentru că mie o logică de acest gen mi se pare greșită, adică se reduce bugetul pentru apărare și de aceea trebuie să folosim această conjunctură pentru a face mai multă presiune pe pooling și pe sharing. Uh, ceea ce avem în momentul de față, din păcate, nu avem proiecte prea ambițioase, ca să spunem eufemistic, sunt cam semi-ambițioase. Ar putea să facem mai multe, zic eu, iar dacă o Agenție Europeană de Apărare ar rămâne așa cum ar vrea ea, probabil ar propune mai multe proiecte imediat. Și dacă întrebăm pe la think tank-uri ce idei au ei, probabil că avem mult mai multe propuneri de asemenea decât au uh, politicile naționale și limitate ale statelor membre ale Uniunii Europene și mm, pe care le propun ele. Deci în această situație să folosim acum bugetul pentru cercetare ca un fel de masă plină de cadouri de Crăciun, spunând că aici puteți să vă serviți, nu mi se pare neapărat bine. Aceasta nu merge în direcția unei presiuni comune pentru o politică europeană comună de apărare. Și de aceea formularea pe care a menționat-o domnul Gualtieri aici, să mergem în direcția unei uh, abordări comune la nivel european este bună, zic eu, dar nu ceea ce se propune în momentul de față. Și de altfel, în contextul apărării bugetului european, aici avem de-a face cu o problemă care nu este una singură, este o problemă care se repetă și la um, Galileo, de exemplu, statele membre și la ITER, că statele membre vor să folosească bugetul european, dar nu li se pune la dispoziție acest buget. Și în același timp, proiectele de cercetare sunt cele care beneficiază de aceste fonduri. Și dacă spunem că deschidem acum bugetul pentru cercetare în domeniul apărării, aceasta va veni din alte domenii, de exemplu cercetarea pentru uh, securitate civilă și siguranță civilă. Cum facem? Sau spunem, sunt bani, primim mai mult de la statele membre? Nu, din păcate este pe dos dacă semnalizăm că mai avem o masă la care te poți servi pe gratis și vin statele membre atunci, bineînțeles, și spun haide să ne servim atunci, pentru că Tales și Eda de Asul vor fi primele care vor veni să se servească și deci nu e nevoie să le punem mai multe daruri pe masă. Deci eu cred că trebuie să ne gândim bine la ceea ce provocăm. Aceasta nu este neapărat un acces suplimentar la fonduri. Eu zic că e contraproductiv. Mulțumesc. Okay. I give the floor back I want to point a few things. să fie atitudini. Eu am încercat o abordare mai pragmatică, pentru că dacă dorim capabilități europene, cred că va trebui să lucrăm cu industria europeană. Uh, cel puțin în Est, noi ne-am cam săturat să ni se bage pe gât uh, tot ce înseamnă mâna a doua din uh, industria europeană și pentru că am avut cumva o tradiție în această industrie dorim să uh, fim implicați în continuare în această industrie. cred că trebuie să dăm posibilitatea fiecărei ări membre să reacționeze așa cum gândește în acest domeniu pentru că totuși politica de apărare devine și rămâne un uh, domeniu de apărare național. Christoph, you have the floor for the answer. Aveți cuvântul przypisanie... Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când trebuie să redactezi un astfel de raport, ești de fiecare dată ispitit să atingi către excelență și perfecțiune. Mai ales la Parlamentul European avem această tendință de a privi uh, viitorul îndepărtat, avem ambiția de a prezenta uh, niște modele ideale în ceea ce privește viitorul. Și cred că acest raport a fost călăuzit de acest ideal general, însă pe de altă parte am dorit să vorbim despre lucruri fezabile în următorii ani. Am vrut să dau dovadă de realism în ceea ce privește abordarea de la acest raport. Sunt de acord cu domnul Beautycoffer. Nu am inclus în acest raport o, o viziune în ceea ce privește viitorul ideal. Asta, acesta este un comentariu de ordin general din partea mea. Acum aș vrea să vă mulțumesc atât pentru comentariile pozitive cât și pentru cele negative. Suntem aici tocmai pentru a discuta și de aia și lucrăm în acest format. Deci împreună trebuie să ajungem la un compromis prin discuție și de aceea eu am și propus foarte multe soluții de compromis asupra cărora va trebui să lucrăm. În ceea ce privește autonomia strategică. Ei bine, e o chestiune de natură politică pe care trebuie să o discutăm în cadrul grupurilor noastre politice. Poate că unii deja au făcut-o. Domnului Bucicăfer, aș vrea să-i spun următorul lucru. Țara mea, Polonia, ca țară membra Uniunii Europene, a crezut întotdeauna de cuvință că ar trebui să avem o colaborare foarte strânsă între Uniunea Europeană și NATO. Deci noi nu vrem să ne distanțăm și mai mult de NATO, din potrivă. Și trebuie să vă spun că niciodată nu am avut intenția de a sugera ca legăturile dintre Uniunea Europeană și NATO să fie slăbite în domeniul politicii uh, comune de apărare. Nu, suntem niște aliați uh, absolut necesar unul celuilalt. Și tocmai despre asta am vrut să vorbesc în raport. Deci eu nu am intenționat în niciun caz să spun că ar trebui să ne depărtăm de NATO, ci din potrivă să consolidăm și să aprofundăm această cooperare. Acum, în ceea ce privește Weimarul. Da, sunt de acord, voi uh, analiza din nou acest aliniat 25 și voi încerca să îl modific. Acum, în ceea ce privește cheltuielile pe, privind cercetarea în domeniul apărării și în domeniul tehnologiei. Eu nu am intenționat să spun că aceste resurse, această finanțare ar trebui să înlocuiască reducerile care se fac acum la nivel de stat, uh, la nivel individual de state membre. Știți care sunt problemele lor bugetare. Deci eu nu am intenționat să fac asta și cred că nimeni aici nu crede că putem înlocui aceste resurse. Reducerile bugetare sunt însă importante în statele membre și știți că nu există bani pentru a uh, înlocui aceste sume. Deci eu nu am intenționat să las această impresie că ar trebui să înlocuim aceste resurse prin oferirea unor resurse alocate pentru cercetare. Acum o altă întrebare. Dacă ar trebui să lăsăm deschis această portiță sau nu? Grupul meu crede că da, să o lăsăm deschis. No, in this moment uh, my answer is no. Răspunsul meu este nu acum. I just told that we still have few, days to I just told that we still M-am gândit că mai avem totuși câteva zile pentru a discuta în grupurile noastre politice și să ne mai întâlnim încă o dată săptămâna viitoare. We decide already to meet next week. Am hotărât deja să ne întâlnim săptămâna viitoare. Dar nu doar pentru acest concept strategic, deoarece asupra acestuia am căzut la o înțelegere. Deci înțeleg că dumneavoastră nu vreți să evitați colaborarea între UE și NATO. Vreți să consolidați capacitatea UE de a fi un, acol, un, acol, un actor relevant, inclusiv în cadrul operațiunilor NATO. Adoption of the report will be in 17. Raportul se va adopta pe 17 noiembrie, săptămâna viitoare, la Strasburg, iar dezbaterea în plenară va avea loc în decembrie. Ultimul punct acum pe ordinea de zi. Sesiunea anuală a adunării parlamentare NATO. Aveți uh, în dosare raportul. Această reuniune a avut loc între 7 și 10 octombrie la București. Deci, sesiunea normală a adunării parlamentare NATO. Au fost foarte mulți participanți. Parlamentul European a fost reprezentat către domnul Pașcu, doamna Riera Mădură și de către mine însă. Am încercat să reprezentăm întreaga noastră subcomisie. Principalul, principalele teme discutate au fost Afganistanul, Libia, relațiile dintre NATO Dintre operațiunile NATO și noul concept strategic în cadrul Tratatului de Lisabona, relațiile dintre NATO și UE. Cu toții am participat la reuniunea acestei comisii militare și la dezbatere. A fost o, uh, o întrunire foarte constructivă, reușită. plâng însă faptul că doar trei eurodeputați au fost acolo reprezentați și aș spera ca Parlamentul European să fie mult mai implicat în astfel de evenimente. Dacă nu aveți alte um, lucruri pe care să le discutăm, încheiem aici ședința. Okay. Listen, listen. I believe Putikoffer doesn't understand anything.